este declarația vicepreședintei Comisiei, înaltă reprezentantă a Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate în legătură cu situația din Venezuela. Și, domnule comisar, aveți cuvântul. Mr. President, uh, honorable members. Domnule președinte, stimați membri, Știrile continuă, știrile care vin din Venezuela continuă să fie un motiv de îngrijorare. Condamnăm uh, incidentele violente grave care au avut loc în ultimele săptămâni. Sursele oficiale vorbesc de cel puțin 13 morți și sute de răniți. În altul reprezentant, doamna vicepreședinte Cathy Ashton, a făcut deja câteva declarații în care a fost foarte clară și a spus că respingem orice act de violență și intoleranță din toate părțile. Luăm notă de faptul că uh, Curtea Interamericană a Drepturilor Omului s-a referit la utilizarea disproporționată a forței din partea agenților uh, securității de stat, în timp ce înaltul comisar, uh, comisar ONU pentru drepturile omului a subliniat că au avut loc atacuri asupra demonstranților de către grupuri înarmate. Aceste violențe trebuie să înceteze imediat și este responsabilitatea autorităților publice să mențină autoritatea publică și luăm uh, notă de declarația președintelui Nicolas Maduro că guvernul său nu va tolera violență din partea suporterilor săi și a forțelor de securitate și sperăm că uh, își va uh, dovedi uh, și prin fapte că vorbește serios. Eh, declarațiile critice făcute contra unei părți sau altea nu pot decât să adauge tensiune discursului politic și să divizeze și mai mult societatea. Uniunea Europeană și uh, America Latină și zona Caraibilor au un parteneriat strategic regional prin care statele din zonă sunt un interlocutor important al Uniunii Europene. La summitul UE din eh, Santiago din 2012, UE și Venezuela împreună cu toate celelalte țări din regiune și au reafirmat angajamentul față de uh, caracterul universal și indivizibil al drepturilor omului. Suntem alarmați în legătură cu reținerea studenților și a liderilor politici, inclusiv Leopoldo López, liderul Partidului Social Democrat, Organizații ale societății civile de o reputație impecabilă la nivel internațional au spus că nu au văzut niciun fel de dovezi care să susțină acuzațiile împotriva lui. Ne alăturăm uh, biroului uh, înaltului reprezentant ONU pentru drepturile omului în a cere autorităților relevante să se asigure că acuzațiile care se fac împotriva celor reținuți sunt uh, investigate în mod uh, imparțial pentru a se decide dacă deținerea, reținerea lor este legală sau, dacă nu, se se ordone eliberarea lor. Parlamentul și Uniunea Europeană întotdeauna au susținut dreptul la libertatea de exprimare pașnică. Uh, dreptul la asociere, adunare și exprimare sunt cruciale Demonstrațiile din Venezuela au început acum două săptămâni, când studenții s-au plâns de rata înaltă de criminalitate și de lipsa de securitate în universități. Mii de alți venezueleni s-au alăturat uh, acestor demonstrații și au uh, protestat împotriva inflației ridicate și a lipsei de bunuri de primă necesitate, dar mulți susținători ai guvernului sunt și ei pe străzi, pe străzile din Caracas Nimeni nu ar trebui să fie reținut pentru că își exercită dreptul la liberă exprimare și la adunare publică. Este esențial ca jurnaliștii uh, să fie lăsați să-și uh, exercite profesia în mod liber. Organizațiile societății civile au raportat acte arbitrare de cenzură. Uh, compania de internet Twitter a raportat că accesul la fotografii a fost blocat în Venezuela Uh, stații, uh, rețele internaționale de televiziune au fost, uh, li s-a blocat semnalul, nu mai pot emite în Venezuela. Politicienii și oamenii trebuie să fie lăsați să-și exprime liber opiniile în mass media. Venezuela are multe probleme, multe dificultăți economice. Rata oficială a inflației este de 56% și are nivelul record de criminalitate și de insecuritate. Depinde de Venezuela să rezolve aceste probleme cadrul pentru un dialog cuprinzător care să rezolve aceste probleme ar trebui să fie agreat împreună cu opoziția. Când președintele Nicolás Maduro a, și-a intrat în funcție anul trecut, în a, discursul său inaugural a spus că vrea să guverneze pentru toți venezuelenii. A, în, spunând asta, a încercat să întindă o mână pentru a crea o națiune în, în care să fie incluși toți. Președintele Maduro a recunoscut că aproape jumătate dintre electori au votat pentru opoziție. Acești uh, oameni trebuie să aibă și ei o voce în dezbaterea publică. Toți venezuelenii au dreptul să decidă cum ar trebui să fie condusă țara lor. Cerem guvernului să Uh, se deschidă către toate segmentele societății venezuelene. Și uh, vom susține un apel către opinii cât mai diverse și, la plural, și pluralism. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Salafranca. Ayer ayer hemos debatido en este hemiciclo los dramáticos acontecimientos de ucrania. am avut o dezbatere în hemiciclu privind situația din ucraina și ucraina are în această sală mulți adepți dar și venezuela suferă în urma unei mari spirale a violenței eh, de stradă lipsește dialogul. Dumneavoastră v-ați referit la fapte. 20.000 de oameni uh, pe an și-au pierdut viața în cadrul conflictelor. O politică monetară catastrofală care a dus la o inflație exorbitantă, peste 50% și uh, alimentele de bază uh, creează o problemă. Situația uh, umanitară s-a deteriorat. Acest Parlament a vorbit adesea despre situația de acolo. Studenți au fost uciși pe stradă, au existat uh, victime cu un destin dramatic. Reprezentanții ai opoziției au fost aruncați în închisoare, au uh, existat atacuri brutale asupra protestatarilor, au fost uh, închise organe uh, mass media există ordine de reținere pentru 24 de ore. Venezuela a făcut regrese și uh, spune și Vargaliosa, deținătorul premiului Nobel, uh, este o țară în care democrația are de suferit. Și noi am avut ocazia să menționăm în această sală uh, curajul civil al demonstrațiilor din Ucraina. Dar eu luni când m-am întors din Ucraina am citit un articol al unui teolog renumit care vorbește despre curajul vorbei, curajul faptei, curajul convingerii, curajul gândirii eu cred că ă, tinerii, studenți care demonstrează pe stradă, politicienii care ă, acum în Venezuela încearcă să lupte pentru o țară democratică demonstrează că au curaj, că sunt oameni cu coloană vertebrală, care apără valorile, care își doresc dialogul Eh, care să nu fie marcați de ură, dar care de asemenea nu acceptă să fie dominați. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Salafranca și dau cuvântul domnului Garcia. Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E adevărat, așa cum s-a spus și înaintea mea, Venezuela la ora actuală a fost aruncată într-un proces de violență, de ciocniri și de nesiguranță. Acestea nu au, dacă nu au fost cronice în ultimii 15 ani, cel puțin acum au devenit extrem de îngrijorătoare. Și asistăm la rezultatele îngrijorătoare a lipsei de bunuri de, și produse de, mas, de bază, ceea ce uh, a dus la ciocniri eh, violente, la un număr ridicat de morți și răniți. Ceea ce înseamnă că Parlamentul European nu poate să stea cu mâinile în sân în momentul în care asistă la amploarea acestor evenimente care eh, îi afectează, care afectează un popor pașnic care își dorește să aibă o viață liniștită. E păcat fiindcă este o țară bogată cu resurse de petrol care ar trebui să-i asigure un uh, trai abundent, dar nu se întâmplă acest lucru, fiindcă uh, fiindcă profiturile nu merg acolo unde trebuie. Uh, trebuie să ne gândim la familiile care ne, ne cer să vorbim, să, să să vorbim aici despre rudele lor și ar trebui să facem acest lucru. Adesea Parlamentul European este distant, chiar dacă dorește să dea o mână de ajutor. Ca democrați ar trebui să ne folosim de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a face ceva. În Venezuela au loc evenimente importante Acționează acolo agenți cubanezi care acționează cu rol de stabilizator în țară. Venezuelanii și închei imediat ar trebui să fie ocrotiți și noi ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul. Uh, înainte, vă rog să vă respectați timpul alocat. Doamna Weber, două minute. Motivul uh, pentru care oamenii au început cel mai mare protest din Venezuela este simplu. Lipsa de libertate, incapacitatea și lipsa de interes a guvernului de a proteja oamenii și lipsa uh, alimentelor de bază. În loc să se ocupe de nevoile poporului, guvernul a decis să riposteze. <clears throat> și rezultatul de până acum este 13 morți 70 de răniți și sute de oameni arestați. ALDE condamnă cu putere actele de violență care au dus la atâtea morți și la atâta durere. La, în același timp suntem îngrijorați în legătură cu strategia evidentă a guvernului de a profita de situația actuală și de a trimite reprezentanții opoziției la închisoare împreună cu liderii societății civile, studenți și jurnaliști. Este timpul ca guvernul venezuelan să-și asume responsabilitatea pentru propriile sale uh, greșeli uriașe și să acționeze în consecință. Considerându-i pe toți ceilalți vinovați, nu mai e o metodă care să funcționeze. De aceea oamenii sunt pe stres. Cerem atât guvernului cât și opoziției să treacă la dialog pașnic și să încerce să găsească calea de mijloc pentru, de dragul poporului. În același timp, ca raportor media pentru acest Parlament, sunt foarte îngrijorat în legătură cu uh, Uh, informații legate de cenzurarea mass media și a internetului, precum și accesul limitat la bloguri și rețele sociale. Conform Asociației Internaționale a Blogurilor, mai zeci sute de o, o, lucrători din acest domeniu au fost uh, subiectul a, a unor abuzuri din partea reprezentanților guvernului sau ale opoziției. Uh, este datoria guvernului de a încheia aceste practici și de a le investiga și sancționa. Reamintesc președintele Maduro și guvernului venezuelan că asigurarea unei mass media libere și independente și a unei opoziții politice funcționale sunt fundamentale pentru o țară care vrea să fie numită democratică. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Tavares, un minut și jumătate. Obrigat. Mulțumesc, domnule președinte faci parte dintr-o familie politică nu înseamnă că trebuie să sprijini populismul, autoritarismul, agresivitatea sau demagogia sa. Și vreau să, și vreau să amintesc acest lucru PPE-ului în momentul în care discutăm despre violențe polițienească și PPE-ul nu spune nimic. În momentul în care vorbim despre uh, asasinatele sindicaliștilor din Columbia, PPE-ul rămâne mut fiindcă este îndatorat Partidul Popular Spaniol. Iar în momentul în care se întâmple uh, se întâmplă aceleași lucruri în Venezuela, uh, vorbește PP-ul și aici am putea să câștigăm o rezoluție. Dați-mi voie să vă spun. În momentul în care citesc amendamente provenite din familia mea politică uh, de stânga, care spun că uh, că sunt um, când în Venezuela există finanțare a imperialismului american, se spune în continuare uh, în, despre Venezuela de același lucru care se spune uh, guvernul sirian, guvernul uh, din Angola și, uh, și în Birmania, același lucru care se spune opoziție. Deci noi ar trebui acum să fim preocupați de coerența acțiunilor Parlamentului European în ceea ce privește drepturile omului, iar uh, aceasta începe în ograda noastră, cu Bulgaria, Ungaria eh, și alte țări. Și trebuie să, trebuie să cerem asigurarea eh, drepturilor tuturor cetățenilor din Venezuela. Trebuie să, să, să exerce dreptul eh, demonstrațiilor pașnice în Venezuela. Iar aici conchid, domnule președinte, trebuie să să fim alături de poporul venezuelan, venezuelan care dorește uh, să iasă în stradă în mod pașnic și să combată sărăcia. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tane, care cuvântul. Domnule președinte, eu uh, nu am fost niciodată fanul lui Hugo Chavez sau protejatului lui Nicolas Maduro în uh, demersurile lui dictatoriale. Uh, dar eh, eu cred că este o politică economică dezastroasă. Eh, dar eh, ceea ce mă interesează este dreptul populației să protesteze împotriva guvernului, să atace abuzurile, să beneficieze de o presă liberă de acces la internet. Deci eu cred că trebuie să sprijinim aceste mișcări, să exprimăm condoleanțe familiilor care au înregistrat victime în această bătălie. Maduro o fi fost el ales democratic, dar uh, în același timp a pus uh, botniță mass media și Situația din Venezuela este precară. Există o rată ridicată a criminalității, există miliții uh, proguvernamentale. A avut loc arestări în rândul tinerilor, în rândul oponenților politici. Este un fel de război civil în această țară, iar președintele Maduro se comportă ca și mentorul său politic Fidel Castro în Cuba. Trebuie să elibereze uh, liderii opoziției uh, și uh, să dezarmeze pe cei care sprijină guvernul său. Eu cred că trebuie să se audă uh, vocile tuturor într-o societate pluralistă și Uniunea Europeană trebuie să se implice pentru ca în această țară să fie instaurată o democrație adevărată. Președintele, mulțumesc, doamna Juber, un minut. Já vimos este filme algo. Bun, am uh, S-a mai repetat acest film, același scenariu în 2002 uh, o tentativă de lovitură de planificată de dreapta, grupurile fasciste și reprezentările de, și, și diplomația americană cu banii. Dacă doriți, există comentarii și BBC-ul a făcut unele documentare extrem de interesante asasinate pentru că uh, grupurile opoziției și uh, uh, grupurile care sprijineau guvernul au fost uciși cu aceleași arme, grupuri de paramilitari, distrugea infrastructurilor. Nu trebuie să fii foarte inteligent pentru a-ți da seama că guvernul venezuelan este cel interesat aici este clar că există incitare la violență și astfel și uh, acest fenomen nu poate fi permis. Problema majorității parlamentar, parlamentar, Parlamentului este uh, faptul că, uh, că iată, poporul venezuelan uh, um, a ieșit în stradă pentru a protesta jocul acestei uh, tentative, încercări de tentative de stat uh, este uh, foarte îngrijorător. Next speaker is... Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Lodi. Mulțumesc domnule președinte mai întâi aș vrea să vă cer domnule comisar să transmiteți mulțumirile noastre înaltului reprezentant pentru declarațiile pe care tocmai le-a făcut. venezuela este o țară puternică cu un popor valoros o cultură imensă și care nu merită situația actuală în care se găsește. Grupuri pro-guvernamentale violente înarmate acționează cu impunitate. Doamnă Zuber, nimeni nu spune că guvernul le susține, dar nici nu le condamnă și nu le uh, trimite în justiție. Există morți, oameni uh, închiși, torturi, violuri, lipsă de procese echitabile. Venezuela dorește libertatea, poporul său are dreptate, dar libertatea nu există fără securitate. Libertatea fără securitate înseamnă anarhie și securitatea fără libertate este dictatura. Așadar, în ianuarie 2013, Comunitatea Statelor Latino-Americane Caraibe au decis să să-și unească destinele cu Uniunea Europeană. Am negociat un tratat de asociere politică cu Mercosur, din care face parte de acum și Venezuela. În această săptămână a avut loc summitul UE Brazilia. Sigur, Venezuela este o mare țară, trebuie să facem lucruri împreună, dar dorim stabilitate în această republică. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Gomes. A violență contra manifestantes na violența împotriva protestatarilor din Venezuela a cauzat 50 de morți. Președintele Maduro a uh, a recunoscut acest lucru. Este inacceptabil acest lucru. Um, poporul venezuelan, uh, studenți, sindicaliști și așa mai departe doresc ca rata criminalității să fie, cineva să fie tras la răspundere. Au ieșit în sate din cauza sărăciei, din cauza lipsei de, uh, din cauza impunității și uh, iată doresc uh, libertatea de exprimare și de asociere și aceste lucruri sunt garantate de Constituție. Uh, iar uh, acum, și cum li s-a, spus, li s-a spus cu arma în mână din cauza zvonurilor de lovitură de stat. Guvernul uh, venezuelan trebuie să aibă un dialog uh, pașnic cu toți membrii societății, mai ales cu cei mai nemulțumiți. Această rezoluție este foarte clară. Uh, se dorește uh, anchete independente în cazurile de violență, libertatea presei, Eh, și toate aceste elemente sunt extrem de necesare pentru uh, a uh, răspunde așteptărilor societății civile. Dacă președintele Maduro dorește într-adevăr uh, să facă ce dorește poporul său, mulțumesc foarte mult. Domnul Bielan, următorul vorbitor, nu este prezent în sală, ceea ce înseamnă că dăm acum cuvântul domnului Ciuntis. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, noi cu toții știm exact care sunt evoluțiile din Venezuela din ultima vreme. Nu pentru că am fost informați uh, prin mass media, pentru că mass media uh, reflectă evenimentele întotdeauna din perspectiva opoziției. Dar au fost uh, publicate fotografii legate de uh, Uh, atacuri asupra demonstranților, dar s-a constatat că acele fotografii erau din Caracas. Deci uh, am constatat că presa relatează eronat despre ceea ce se întâmplă în Venezuela. De fapt, oamenii se luptă pentru un standard de viață mai ridicat. De fapt, au existat evoluții eh, democratice în Venezuela în ultima vreme, eh, mai însemnate decât în multe alte state democratice, iar eh, opoziția nu acceptă acest lucru. Există oameni care o duc mai bine. Deci uh, poporul venezuelan în clipa de față este scindat în două grupări și eu cred că imperialismul american de fapt încearcă să influențeze relatarea despre Venezuela. Acceptați un cartonaș albastru? Posible. Eso no cierto. Eu cred că Eh, trebuie să ne spuneți, este adevărat sau nu că există violențe în Caracas și că violențele sunt determinate de către guvern? Doriți să răspundeți, domnul Huntis? Eu cred că am răspuns deja. Da, există violențe, dar nu știu dacă toate violențele care ne sunt prezentate în fotografii sunt din Venezuela. Sigur, există conflicte, există morți, există tensiune pe stradă, dar uh, a analizat cineva unde s-au petrecut respectivele incidente și mai ales cine le provoacă, cum ar trebui să se reacționeze la asemenea uh, proteste, pentru că Venezuela este o țară democratică care este atacată din afară, deși există progrese democratice. Noi știm că este o țară care deține petrol, dar dar știm și cine exploatează acest petrol. Eu cred că este o țară care încearcă să se înscrie pe calea proapă proprie și ceea ce nu convine tuturor. Mulțumesc. Următoarea intervenție. Venezuelano sufre. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care Venezuela suferă, suferă și insulele Canare. Resping și condamn moartea atâtor uh, persoane nevinovate. Din cauza, și iată, din cauza originea sa din insula Canare, te plâng moartea lui Osvaldo și uh, noi suntem foarte îngrijorați, uh, ne îngrijorează foarte mult ce se întâmplă în Venezuela, fiindcă poporul venezuelan dorește să trăiască uh, liber și uh, în siguranță, au dreptul, de, au dreptul să uh, aibă acces la alimente de bază și să trăiască în, uh, în siguranță. Guvernul trebuie să garanteze aceste drepturi garantate de Constituție. Nu le poate nega, nu le poate încălca și rămâne nepedepsit așa cum se întâmplă acum. Iar Uniunea Europeană, când se întâmplă așa ceva, nu poate să rămână, cu, să rămână indiferentă. Poporul venezuelan așteaptă ajutor de la noi și trebuie să-l oferim. Mulțumesc că, mulțumesc că începem acum procedura intervențiilor spontane. Avem foarte mulți vorbitori înscriși la cuvânt și vă rog foarte mult să respectați timpul alocat. Primul vorbitor, domnul Callum. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să-mi exprim simpatia și susținerea pentru oamenii care și-au pierdut viața, sutele care au fost răniți și au fost torturați sau aruncați în închisoare cred că este important ca protestele din Venezuela să nu fie acoperite de Revoluția Ucrainiană. Ambele sunt importante. Aceste demonstrații masive au fost o reacție convingătoare la un autoritarism în creșterea corupției și lipsa de alimente de bază și la încercările de a limita libertatea de expresie. Cred că guvernul domnului Maduro trebuie să-și asume responsabilitatea pentru aceste evenimente tragice, să elimine grupurile înarmate proguvernamentale, să elibereze prizonierii și să permită libertatea de expresie a mass media. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Iturgais Istanbulu. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi înainte de toate să Salut pe cetățenii din Venezuela care astăzi se află acum la galeria uh, acestei săli. Mulți dintre noi urmărim cu îngrijorare ce se întâmplă în această mare țară, Venezuela, care se află într-o situație dramatică, o situație de criză uh, pe plan internațional, pentru că guvernul uh, se dedă la un adevărat genocid împotriva uh, propriului popor. Eu cred că nu este admisibil să îi hărțuiești pe oponenții politici, să încerci să interzici mass mediei dreptul la exprimare. Eu cred că acest guvern își oprimă poporul și ca atare Parlamentul European trebuie să condamne guvernul Maduro și să sprijine poporul din Venezuela care își dorește dreptate și democrație pentru Venezuela. Mulțumesc. Doamna Bilbao Barandica, următoarea intervenție. Gracias, presidente Mulțum- mulțumesc, domnul președinte. Situația în Venezuela este gravă. Cauzează pierderi de vieți omenești, ceea ce este deplorabil. Vreau să manifest solidaritatea cu victimele. Guvernul um, persecută protestatarii și uh, grădește libertatea de exprimare o țară dezbinată are nevoie de mediere dacă dorim să se inverseze evoluția lucrurilor. E nevoie de dialog între opoziție și guvern pentru ca această situație să fie rezolvată pașnic. Ar trebui să ajutăm Venezuela să să se întoarcă la Carta Drepturilor Omului și să aplice Carta Interamericană. Trebuie să ne implicăm pentru a nu-i lăsa, nu lăsa poporul uh, Venezuelan de izbeliște, fiindcă această situație, dacă nu facem nimic, uh, va fi agravată și va duce la haos. Nu putem să stăm cu mâinile în sân. Vă mulțumesc, mulțumesc. Dau cuvântul acum doamnei Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar Aș dori să atrag atenția în această discuție că președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a afirmat că drumul spre o lume mai bună este prin orânduirea socialistă. Și a fost și președinte al unui Consiliu Socialist care, în momentul în care Hugo Chavez a decedat, a exprimat dorința de a sprijini evoluția Venezuelei. Astăzi, în Venezuela, există o situație socioeconomică dezastruoasă. Libertatea de expresie, eh, libertatea presei sunt eh, suprimate și noi cunoaștem aceste situații. Mulțumesc! gospodine predsjedniče situația u venezuelei pokazuje. domnule președinte situația în venezuela arată deja că e vorba de o erodare serioasă a instituțiilor democratice și că autoritarismul e din ce în ce mai puternic. Suntem uh, îngrijorați de lipsa de dialog politic și din cauza noilor violențe. Violențele contra studenților au fost inacceptabile. Justiția Uh, lista de justiție, închiderea opozanților politice sunt inacceptabile. Domnul Maduro a făcut apel la o conferință de pace, dar de fapt el recurge la resurse uh, de PR și ar trebui mai degrabă să-și ajute cetățenii, poporul venezuelan, decât, pentru că ei sunt cei care au dreptul uh, să se bucure de pace. poporul uh, Venezuelei. Suntem alături de noastră. Mulțumesc, domnul Morsi. Mulțumesc, domnule președinte. Ce spectacol aici. Dreapta descoperă drepturile omului despre care a uitat în Irak, când era vorba de Irak, de Bahrain în ce vește Columbia și acum se bucură de nu mai pot uh, alături de omologilor din Venezuela și din SUA, sperând că se va prăbuși guvernul venezuelan. De ce? Fiindcă uh, de când a preluat puterea Chavez a reprezentat o amenințare și a fost un spin în, uh, în coasta americanilor, a neoliberalismului politicilor noastre, fiindcă din cauza emisiunilor de tip bolivar uh, și politicilor luate în Venezuela, uh, sărăcia a fost redusă și uh, oamenii din întreaga lume au fost inspirați de perspectivele procesului secolului 21. Am un mesaj, no pasara, nu se va întâmpla acest lucru. Ultima lovitură de stat a fost a fost inversată de, prin mobilizarea oamenilor de rând și asta, același lucru se poate întâmpla din nou și procesul revoluționar poate fi eh, dus mai departe eh, eh, punând capăt presiunii pe care o face opoziția asupra economiei, asupra sectorului financiar. Asta la Victoria Siempre. Vă mulțumesc. Thank you. Mr. Murphy, will you accept blue card? Mulțumesc, domnule Murphy. Aveți un cartonaș albastru de la domnul Tavares. Short, please. Domnul Tavares, vă rog să fiți succint. Paul, știi că suntem pe aceeași lungime de unde în ceea ce multe lucruri, dar ai spus niște vorbe sacre, no pasaran. Aceste cuvinte sunt cuvinte adresate împotriva represiunii politice. Crezi că e vorba de represiune politică din, când vine de la dreapta este justificată sau crezi asemenea mie că represiunea politică ar trebui să fie înăbușită în interesul liberalismului și libertății pentru, pentru toți. Vă mulțumesc. Puteți să dați un răspuns, domnule Murphy. Mulțumesc. Nu cred că aceste mișcări reacționare contra uh, reprezintă un exemplu de represiune. Aceasta nu este realitatea în uh, Venezuela. Cred că violența vine din partea uh, dreptei, iar imperialismul american uh, are un rol acolo. Există o mobilizare în acest sens în Venezuela. Dacă uh, ne uităm cine participă, cine, elitele, subtenții bogați și așa mai departe, răspunsul nu este represiunea, ci mobilizarea a muncitorilor și săracilor pentru a apăra roadele Revoluției și pentru a duce mai departe. Vă mulțumesc. Next speaker is Mr. Kukan for one minute. Domnul... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Situația din uh, Venezuela demonstrează că un regim autoritar nu poate să fie unul cu viață lungă. Uh, violența împotriva propriilor cetățeni, închisoarea, Um, încălcarea drepturilor omului, corupția, toate acestea nu sunt semne uh, ale unei țări care este prosperă. Venezuela se modifică, se uh, schimbă prin uh, oamenii care nu mai văd altă perspectivă pentru ei decât să iasă în stradă numărul victimelor crește și ca atare este greu să menții liniștea în țară. Responsabilii pentru aceste violențe trebuie să fie aduși în fața instanței iar uh, această evoluție a Venezuelei condusă de Maduro uh, trebuie să fie stopată. Este nevoie de noi alegeri democratice, nu de experimente nefericite. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, copleșit de demagogia și ipocrizia declarațiilor pe care le aud uh, în această dimineață aici. În 2013 au avut loc uh, alegeri la toate nivelurile în Venezuela. Toate acestea au fost câștigate democratic de către guvernul venezuelan actual. Deci așteptăm, cerem respectarea rezultatelor democratice. În schimb, vedem o încercare de a destabiliza rezultatele votului. Oameni care încearcă să schimbe rezultatul votului și acest guvern ales democratic. Există o Constituție clară acolo, există separația puterilor libertăți de tot felul garantate în Constituție. Deci se repetă ce s-a întâmplat în Honduras și în Paraguay, este o lovitură de stat și ne uităm la ce s-a întâmplat în Egipt, unde astăzi avem o dictatură, în mod clar. Încercarea este de a evita dialogul oferit de președintele Venezuelei. Așadar, există ipocrizie în aceste atacuri împotriva guvernului. Mercosur, Silac nu au atacat Venezuela ca noi. Următorul vorbitor, domnul Bielan, un minut. Noi toți ne punem aceeași întrebare. Uh, Caracas se va transforma într-un alt Kiev? Se pare că protestele se lasă cu vărsări de sânge tot mai mari și uh, că există forțe apropiate de guvern care uh, recurg la arme împotriva demonstranților. Fac apel la guvern să stopeze violența împotriva propriilor cetățeni, să respecte drepturile fundamentale, libertatea expresiei, libertatea mass media. Guvernul trebuie să-și protejeze cetățenii dar în niciun caz nu prin uh, forme de război. Deci eu sper uh, să fie respectate drepturile fundamentale. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mă interesează foarte mult în uh, Uh, Venezuela pentru că am un frate care este misionar uh, catolic din 1979 acolo și lucrează cu săracii și pot să vă spun că venezuelenii sunt oameni foarte drăguți, foarte decenți și doresc să trăiască în pace și prosperitate. Prosperitate care le-a fost uh, negată în timpul dominației lui Chavez, deși e o țară bogată cu resurse extraordinare, și, dar acestea sunt în mâna unei elite. Prin urmare, succesorul lui nu are aceeași carismă ca Chavez și e mult mai greu să se mențină la putere prin mijloace democratice. Trebuie să respecti presa liberă, trebuie să respecti libertatea opoziției și mai ales atunci când vin următoarele alegeri, acestea vor trebui să fie monitorizate internațional, astfel încât să fie libere și corecte și rezultatele și oricine ajunge la putere să respecte libertatea tuturor și în special Uh, standard, uh, să încerce să ridice standardele de viață ale săracilor în această țară care trebuie să fie foarte bogată. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, nu mai avem timp. Trebuie să continuăm. Uh, acum îi dau cuvântul domnului Șemeta. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. În concluzie, dați-mi voie să trec în revistă principalele elemente ale intervenției mele introductive. Condamnăm intoleranța și folosirea violenței. Suntem uh, întristați de numărul de victime și alarmați de uh, aruncarea închisoare a studenților și a personalităților politice. Autoritățile politice trebuie să se asigure că toți cetățenii își pot exercita dreptul la libertate de exprimare, libertate de asociere și uh, adunare. Jurnaliștii trebuie să își poată exercita profesia în mod liber. Cetățenii și politicienii trebuie să își poată exprima părerile în mass media. Îngrijorările poporului venezuelan uh, sunt întemeiate la fel de întemeiat este și dreptul de a protesta în mod pașnic. Guvernul trebuie să continue și uh, trebuie să continue dialogul pașnic pentru a pune capăt violenței. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, am primit șase moțiuni de rezoluție pentru în încheierea acestei dezbatere. Dezbaterea, deci, s-a încheiat și votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă declarația Comisiei consecințele unor condiții meteorologice nefavorabile în diverse state membre.